on, at the end we, we do we, the... We, we add it. We, we add your name, don't worry. Yeah? oh, we can add still for yeah, the In the committee okay. we can, yes. Okay, okay, okay. Uh, dear colleagues, I would like to start the... Dragi colegi, haideți să începem reuniunea. Aș dori să vă amintesc că astăzi vom avea un vot iar votul acesta va fi electronic, vot prin apel nominal la votul final. Uh, deci vă rog să verificați dacă aveți cartelele de vot, pentru că mai avem timp să trimitem după ele, dacă nu. Aș vrea să încep reuniunea oricum. So I would like to, to start with the... Aș dori să încep cu adoptarea ordinii de zi, ca de obicei v-a fost transmisă înainte de reuniune. Și aș dori să propun niște modificări. Adică vreau să vă spun că la punctul diverse o vom asculta pe doamna Spinelli, care a reprezentat comisia noastră la Roma, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale și ne va prezenta concluziile la punctul diverse. Dacă nu dorește nimeni să mai solicite alte modificări, ordinea de zi se consideră adoptată. La punctul 3, comunicările președintei, aș dori să vă spun că, așa cum am stabilit la reuniunea noastră din luna iulie, am încercat să introducem niște modificări la calendarul propus uh, pentru 2015. Nu am avut succes la toate punctele, dar am reușit să mutăm unele reuniuni reuniunile care erau pe două zile separate din octombrie și noiembrie, am reușit să le mutăm într-un singur slot combinat. Calendarul a fost aprobat și veți primi calendarul pe 2015, fiecare dintre dumneavoastră. Mai dorim să mai obținem și alte schimbări pe ordinea de zi, dar până acum nu am avut succes, este destul de dificil și deocamdată acestea sunt singurele schimbări. La punctul 4 trebuie să vă prezint recomandările coordonatorilor din această dimineață. Trei subiecte sunt deosebit de importante pentru dumneavoastră. Am discutat despre audierile pe anul acesta. Vom avea două reuniuni la care putem avea audieri sau ateliere noiembrie și decembrie. Pentru octombrie nu mai avem timp să organizăm nimic. Așadar, la coordonator am decis să avem uh, atelierul organizat de Departamentul de Politici legat de activitatea noastră viitoare și o audiere separată pe tema uh, legislației electorale europene, Acestea vor avea loc anul uh, acesta și toate celelalte propuneri vor trebui tratate atunci când vom lua deciziile cu privire la audierile pe anul viitor. Am discutat pe larg și întrebările, întrebările înscris pentru comisar, pentru comisarul desemnat și uh, am uh, fost de acord că în următoarele zile vom continua să lucrăm pe aceste subiecte. Aș dori de asemenea să profit de ocazie ca să vă amintesc că uh, avem și, vom avea și întrebări orale pentru comisari. Întrebările scrise sunt stabilite în comun de Parlament și au o natură mai generală, dar la, la audierile în comisii, deputații pot adresa întrebări orale mai precise. Și vom stabili un orar pentru adresarea acestor întrebări. De asemenea, am stabilit că vom uh, avea o reuniune a coordonatorilor specială la Strasburg pentru a lansa discuția privind uh, obiectivele noastre, fondul muncii comisiei noastre pentru următorii ani. Deci aș dori să, să vă spun că vom avea și aceste discuții cu coordonatorii și vă rog să discutați și dumneavoastră cu coordonatorii dumneavoastră. ca să stabilim împreună principalele teme ale activității noastre. Aș dori să trecem acum la punctul 5. Se numește votare pe ordinea de zi. E vorba și de o discuție. Inițial aveam ca punct separat discutarea bugetului general al Uniunii Europene, dar uh, reuniunea noastră a fost redusă de la o zi și jumătate la o jumătate de zi. Deci uh, am trecut pe ordinea de zi doar votarea, dar vom uh, avea și o discuție. Și vreau să vă amintesc că la ultima noastră reuniune în iulie am stabilit uh, ca raportorul pentru acest subiect, pentru avizul AFCO referitor la procedura bugetară 2014, să fie președinta comisiei, pentru că subiectul era foarte urgent și comisia anterioară a lucrat deja la identificarea problemelor. Am avut și o scrisoare de la fostul președinte al comisiei, trimisă Comisiei pentru Bugete, deci se făcuseră deja anumite lucruri și am fost de acord ca eu să preiau acest punct pentru comisia noastră. E vorba de o perioadă foarte dificilă, nu în fiecare an va fi așa, acum a avut uh, loc pauza electorală și deci am avut foarte puțin timp și foarte multe constrângeri pentru a pregăti avizele în comisia noastră. A mai fost o mică problemă, s-a mai produs o mică întârziere, să spunem, un obstacol în calea procedurii obișnuite, și anume Consiliul și-a amânat lucrările, iar Coreperul a luat decizia privind bugetul doar în luna iulie și nu avem încă poziția finală oficială a Consiliului. Probabil că vor respecta decizia Coreper, conform tradiției, însă mai trebuie să primim poziția oficială, sperăm să ajungă săptămâna aceasta și sperăm să corespundă cu poziția Coreper. Și asta se leagă și de următorul lucru. În calitate de raportor aș avea o rugăminte la dumneavoastră. S-ar putea să fie mici modificări, nu chiar uh, de fond, aduse de Consiliu la textul Coreper, dacă va fi nevoie de amendamente. La avizul nostru, v-aș ruga să-mi dați permisiunea dumneavoastră ca în calitate de raportor să introduc aceste modificări la textul pe care îl vom adopta noi astăzi, pentru că nu se poate proceda în alt fel. Pentru că ar fi prea complicat să ne întâlnim cu coordonatorii și așa mai departe. Sper oricum să nu fie nevoie, dar uh, vă rog să aveți încredere în mine în acest aspect. Am transmis proiectul de aviz și uh, cele patru amendamente bugetare și am primit amendamente de la domnul Messerschmidt de la ECR. Atât la uh, buget cât și la aviz și uh, ați primit uh, aceste amendamente și ați avut șansa să le discutați în grupuri. În avizul meu, eu exprim dezamăgirea noastră față de aceste întârzieri care depășesc chiar întârzierile provocate de pauza electorală. Nu poate fi doar aceasta învinuită. De asemenea, exprim și în numele dumneavoastră opinia că este nevoie de mai multă încredere din partea Consiliului, pentru că la Consiliu deciziile se iau prin procedura scrisă, știți cum este procedura scrisă, și este regretabil că aceasta a fost aplicată și la un subiect atât de important ca bugetul. De asemenea, am exprimat în aviz în numele comisiei noastre dezamăgirea față de reducerea alocărilor la uh, creditele de angajament la rubrica 3, securitate și cetățenie. Un subiect ce ține de competența noastră. De asemenea, mi-am exprimat uh, dorința de a vedea că se oferă susținere financiară pentru tot ce ține de cetățeni, implicarea lor parlamentară și nu numai democrația participativă, Trebuie ca tot ceea ce are legătură cu democrația participativă să fie susținut financiar. Deci, uh, suntem dezamăgiți atât de partea financiară, cât și de provocările calitative legate de procesul bugetar. Cam asta am spus eu un aviz și aș dori să uh, deschid acum dezbaterea, dacă dorește cineva să intervină. Coordonatorii vă doresc să spună ceva? Văd că coordonatorii nu doresc să spună nimic. Eu, Leinen. Ja, vielen Dank, Frau. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și pentru prezentarea acestui raport. În fiecare an uh, aceeași poveste tristă se repetă. Consiliul reduce fondurile pentru informarea cetățenilor și pentru participarea cetățenilor și noi nu putem decât să corectăm aceste reduceri, raportându-ne la situația din anul anterior și uh, sperând că va fi o mică marjă pentru viitor. Știm cu toții că nu e suficient. Avem și experiența alegerilor europene, Știm că există o mare diferență, o mare prăpastie între, ace, între ceea ce facem noi aici și ceea ce știu oamenii despre noi. Așadar, acest capitol este unul trist în politica europeană și poate că ar fi nevoie să avem curajul de a face mai mult și să corectăm mai mult reducerile Consiliului. Trebuie să facem un salt înainte pentru a ne maximiza potențialul pentru informarea cetățenilor și participarea acestora. Atunci când va veni doamna comisar, poate ne va spune ceva pe acest subiect. Pentru că pe noi ne întreabă toată lumea uh, ce se întâmplă cu inițiativa cetățenească și ni se cere să susținem astfel de inițiative care dărâmă granițele dintre noi și cetățeni. Dar bugetul nu este suficient. Aceasta este problema. Mulțumesc. Uh, Mulțumesc. Putem dezbate această provocare cu comisarul. Poate se va angaja să propună ceva pentru uh, a răspunde provocării menționate de dumneavoastră. Mai sunt alte observații? Vă rog. Já v tom návrhu čtu bod 6, kde se říká, že... Eh, mă numesc Peter Mach. La punctul 6 din proiectul uh, de text uh, se spune că prezența redusă la vot în legile europene se datorează faptul că cetățenii nu sunt suficient de bine informați. Eu nu cred că putem uh, să tragem concluzii atât de simpliste. Eu cred că prezența redusă la vot în aproape toate statele europene uh, este un, o realitate, chiar dacă uh, Uh, cetățenii au fost din ce în ce mai bine informați în ultimii cinci ani și nu cred că trebuie să acordăm un buget superior pentru informare doar pentru că noi credem că faptul că ei nu sunt bine informați este motivul pentru care nu vin la vot. Eu cred că oamenii nu vin la vot pentru a-și exprima euroscepticismul. Scepticismul față de capacitatea Uniunii Europene de a le rezolva problemele. De aceea eu nu pot vota în favoarea punctului 6. Sunt împotrivă creșterii, împotriva creșterii bugetului pentru informare. Bineînțeles, fiecare grup politic poate să-și definească propria poziție în legătură cu aceste puncte. Mai aveți alte observații? Um, vă întreb acest lucru pentru că votul este prevăzut pentru ora 10 și jumătate. Uh, mai sunt câteva minute și așteptăm poate mai bine alți colegi. Uh, doamna Reding weil ich angesprochen wurde als äh, am fost uh, uh, întrebată ceva în calitatea mea de fostă comisară. Ce faci, vreau să întreb și eu pe În ce poate face un comisar când fondurile sunt reduse cu 25%? Trebuie să fie finanțate mai puțin sau să nu mai fie finanțate deloc elementele cele mai puțin uh, eficiente. 25% înseamnă foarte mulți bani. Eu m-am concentrat pe câteva puncte. De exemplu, amintirea, remembrance. Acolo nu am tăiat deloc fonduri, din potriva am consolidat finanțarea. E foarte important ca generațiile actuale să știe de unde venim și de ce uh, e importantă Europa și care este trecutul ei, inclusiv uh, informații despre lagărele de concentrare și așa mai departe. Cu doi ani înainte de campania electorală am avut dialogul cu cetățenii. 51 de dialoguri uh, cu cetățenii cu milioane de persoane, la modul direct sau indirect prin, indirect, prin internet. A fost o experiență extraordinară și mulți oameni au spus că e prima dată când pot adresa întrebări și când pot și primi răspunsuri de la politicieni. Au uh, participat politicieni europeni, miniștri, politicieni naționali de toate culorile politice și a fost foarte bine și eu m-am concentrat foarte mult ca să lansez această inițiativă și ca să văd dacă funcționează sau nu. Și a funcționat. Ce nu am făcut a fost ceea ce numim noi sopudraj, adică presărare de fonduri aici și colo. Un euro aici, un euro colo uh, este inutil. Costă foarte mult astfel de campanii și nu au niciun rezultat. E mult mai bine să ne concentrăm pe acțiuni concrete și să le desfășurăm până la sfârșit cu încredere și apoi să și verificăm cum s-a făcut această implementare. E foarte important. Thank you, Madame Reding. Vă mulțumesc, doamnă Reding. Mai sunt alte observații? Dacă nu, cred că putem trece la vot. Mai întâi facem un vot test, să vedem dacă funcționează consolele de vot. Vă rog să introduceți uh, cartela de vot și uh, să votați uh, pentru a putea face acest test. Sorry. Uh, you, have to vote. I'm sorry. Just so we open the machines. We have. Deci, vă rog să votați. Avem 24 de persoane care ar putea vota și am registrat puține voturi, deci vă rog să apăsați pe un buton sau plus sau minus sau abținere, nu contează, pentru a se putea înregistra acest vot electronic. 18 dintre dumneavoastră ați votat, 19 acum. Prea mulți socialiști au votat, însă unul dintre dumneavoastră trebuie să-și retragă cartela din consolă. Bun, acum e bine. Cei care nu ați votat, presupuneți că consola dumneavoastră funcționează. Bine. Atunci uh, putem trece la vot acum. Nu știu exact unde sunt coordonatorii, deci poate votul va dura puțin mai mult decât de obicei, dar vom face tot posibilul. Amendamentul 6900. Cine este pentru? Cine este împotriva? Se adoptă. Amendamentul 6904. Cine este pentru? Împotrivă. Vom verifica prin vot electronic. S-a deschis votul pentru amendamentul 6904. Cei care sunteți pentru, apăsați pe plus. Cei care sunteți împotriva, apăsați pe minus, vă rog. Can, well, of you vote, so but we have to close the vote to at a certain moment. Uh, la un moment dat trebuie să închidem votul. Se adoptă cu 11 voturi pentru și 8 împotrivă. Trecem la 6901. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6902. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 6903. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 1. Cine este pentru? Pentru împotrivă, se respinge. Amendamentul 2, um, vot pe părți. Uh, cine este pentru prima parte de la amendamentul 2? Împotrivă. Cred că trebuie să votăm electronic pentru că rezultatul nu este clar, deci s-a deschis votul pentru prima parte a amendamentului 2. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte a amendamentului 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem la amendamentul 3 cu un amendament oral din partea socialiștilor. Nu știu dacă aici este, există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 Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 9. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Um, votul la amendamentul 9. S-a deschis votul electronic. Să închizi votul. să respinge. Trecem la amendamentul 10, dar avem din nou un vot pe părți. Votăm mai întâi prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Vom verifica și acest vot. Deci, vot electronic pentru prima parte a amendamentului 10. Să închizi votul. Se respinge. Paul, ești pentru. Atunci se adoptă cu 10 voturi la 9. Paul Angel a salvat amendamentul, prima parte a lui în orice caz. A doua parte acum, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Și acum, uh, votul final este un vot cu apel nominal. A, nu, e un aviz. Nu. Nu e vot cu apel nominal, dar e totuși vot electronic. Vă rog să votați electronic pentru acest aviz astfel modificat. We, we, close. We, we close. No, no, it was... S-a închis votul. Se adoptă. Cu 17 voturi la 3 So now we move to the other business? Acum trecem la diverse. La punctul 6 v-am informat deja în legătură cu discuția pe care am avut-o. Plus one. Plus one. Plus one, which is uh, power plus de 16 voturi pentru plus 1 al lui Paul Ranger care nu are cartela de vot. Deci rezultatul final al votului este 17 la 3. So now we move to the uh, last point on our agenda which is Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, diverse. Vreau să o rog pe doamna Barbara Spinelli, care a participat în numele nostru la primul Consiliu pentru Afaceri Generale de la Loma, doresc să o rog să ne prezinte rezultatul, uh, concluziile acestui Consiliu. Barbara, ai cuvântul. So, good morning. Milan, I'm sorry. Uh, very sorry, I'll not... Bună dimineața, îmi pare rău, nu voi vorbi engleză. Pentru că doresc să fiu cât mai precisă în uh, explicațiile pe care vi le voi da în italiană. Înainte de a vă transmite rezultatele Consiliului Informal de la Milano și intervenția pe care am făcut-o în numele Parlamentului, doresc să fac o observație preliminară. Nu am primit un mandat precis din partea comisiei noastre, dar am amintit uh, principalele sale solicitări, mai multă transparență, mai multă participare a cetățenilor, și modificările necesare pentru ta, la tratat. În rest, am luat cuvântul nume personal și am exprimat părerea mea în legătură cu criza profundă prin care trece Uniunea și funcționarea sa și mai ales mesajul pe care l-au trimis cetățenii pe 25 mai. Deci îmi uh, împart prezentarea în două părți. Prima se referă la discuția dintre miniștrii și secretarii de stat prezenți și apoi voi aborda subiectele uh, abordate de mine. 1. Impresia mea generală a fost că miniștrii sunt preocupați de criza de încredere care s-a manifestat clar la ultimele alegeri, dar nu au idei clare în legătură cu modul în care Uniunea poate funcționa mai bine, dincolo de o dorință de o mai bună coordonare între instituții. Doresc ca cetățenii să se simtă mai apropiați de instituțiile europene, dar nu recunosc faptul că instituțiile trebuie să se apropie de cetățeni. în centrul atenției, punctul, elementul de referință a fost agenda strategică a lui Van Rompuy, adoptată în iunie de Consiliul European. Aceasta este citată cu mult respect. Ministrul Goții a, defin- a definit-o de multe ori ca fiind Biblia Consiliului. Dar poziția mea este că ea riscă să devină un fel de cămașă de forță pe care îl impune Consiliul celorlalte instituții comunitare, adică Comisiei și Parlamentului. Mă veți scuza dacă uh, fac o mică divagație acum. Eh, mi-aduce aminte de momentul în care unii demnitari ai Imperiului Austro-Ungar s-au agitat, așa cum spunea Muzil, eh, cu multă enfază, dar cu puțină substanță, și până la urmă, rezultatul a fost uh, autodizolvarea Imperiului și primul, primul război mondial. Agenda strategică lui Van Rompuy și Consiliul de la Milano, care a adus omagiu, mi-au adus puțin aminte de ceea ce s-a întâmplat în Imperiul Austro-Ungar. Este clar că trebuie făcut ceva. Sunt prea multe consilii de miniștri sectoriale. Rolul Consiliului pentru Afaceri Generale trebuie să fie mai important dar problema este că, așa cum se întâmplă de multe ori în economie, uh, se luptă împotriva răului tocmai cu, cu motivele sale. Deci se răspunde la metoda interguvernamentală prin noi comitete. La propunerea subsecretarului Goții uh, s-a propus formarea unui grup numit Prietenii Președinției acesta riscă să fie doar un uh, comitet în plus, fără control parlamentar, fără control european sau național. Multe delegații, chiar dacă nu toate, au cerut în mod explicit ca Parlamentul să nu facă parte din acest grup. O critică interesantă a acestei fragmentări a fost făcut-o de secretul de stat portughez pentru afaceri europene, care a spus că Consiliul riscă să nu mai poate funcționa fără un organ capabil să facă sinteza între diferitele poziții fragmentate. A spus, e ca și cum în Parlamentul European ar exista doar comisiile parlamentare și Parlamentul nu s-ar întâlni niciodată în plenară. În urma intervențiilor mele, Trec la, mă, mă scuzați, trec la, la intervențiile mele. Eu am uh, invitat ca această agendă strategică să nu fie considerată uh, un, o concluzie finală a, și ținând cont de rezultatele legilor din uh, mai, uh, totuși această agendă revine prea mult la concluziile din 2012 când se recunoștea faptul că criza zonei euro, adică inegalitățile între state membre și în cadrul statelor membre se datorează faptului că moneda euro a fost creată fără a se face pași importanți spre o uniune politică solidară. Am trecut apoi la critica mea de fond în legătură cu pozițiile guvernelor în legătură cu votul din 25 mai. Mesajul legătorilor este în continuare subevaluat. Cei numiți în agenda nemulțumiți sunt definiți azi ca populiști și extremiști. În mod abuziv, după părerea mea, se amestecă criticii Europei cu cei ostili Europei. Am denunțat apoi anumite contradicții din uh, discursurile uh, Consiliului Informal. Anumite guverne care se află în criză, cum ar fi în Franța, un ministru al economiei, astăzi președintele Ecofin cum este Padovan, a, a admis faptul că cu toții ne-am uh, uh, înșelat în legătură cu preziunile de creștere economică. Dar totuși continuăm să ne complacem în legătură cu rezultatele eforturilor făcute pentru reducerea datoriilor externe și uh, în politica de austeritate. În acest context, mă exprimat speranța că ceea ce dorește Juncker, adică un plan comun de investiții în economia reală în valoare de 300 de miliarde de euro pe 3 ani, să fie și un angajament al tuturor guvernelor. Chiar dacă eu personal cred că, este, că uh, mijloacele necesare uh, nu sunt suficiente și sunt greu de reunit. Am insistat asupra transparenței și participării. Parlamentul European nu a avut un control asupra fiscal compact sau asupra Uniunii Bancare și nu va avea control nici asupra prietenilor președinției, nici asupra negocierilor uh, tratatului transatlantic TTIP, chiar dacă președinția italiană a cerut ca mandatul de negociere al Comisiei să fie revăzut. Nu se respectă articolul 11 din Tratatul de la Lisabona, care obligă instituțiile să aibă un dialog deschis, transparent și regulat cu asociațiile și reprezentanții societății civile, așa cum uh, amintea din aur Jolainen. Am amintit de asemenea că agenda a propus anumite schimbări lupta împotriva evaziunii și fraudei fiscale, împotriva corupției, împotriva încălcării dreptului la protecție datelor personale, sunt subiecte complet absente din documentele rezultate din uh, reuniunea de la Milano. Agenda a cerut Uniunii să consolideze politica de azil. În zilele dinainte de reuniunea de la Milano s-a hotărât ca operațiunea Search and Rescue Uh, de search and rescue uh, ai emigranților, de căutare și salvarea emigranților mari în Mare Nostrum. Nu se știe dacă vor exista suficiente uh, resurse și dacă nu se va reveni cumva la o politică a respingerilor. În legătură cu modul de funcționare al Consiliului, am notat faptul că toată lumea deplânge fragmentarea sa pe sectoare de competențe, și am amintit că Parlamentul are acum multă experiență în acest domeniu și a, promis, a propus de două ori ca cale de ieșire din această situație unificarea acestor consilii sectoriale, uh, instituind un uh, Consiliu unic legislativ, așa cum se propunea în proiectul de Constituție adoptat de uh, Parlament și anume ca Consiliul să se transforme într-un fel de Bundesrat, un echivalent al Bundesratului din Germania și uh, Parlamentul a făcut din nou aceeași propunere în 2003 cu ocazia Convenției, dar aceasta a fost respinsă la conferința interguvernamentală. Am amintit de asemenea legătură cu prosta funcționarea instituțiilor modul în care, în dezbaterea de la Milano între miniștri, a lipsit orice referire la un posibil comisar pentru imigrare, despre care vorbim de săptămâni de zile, dar încă nu se, va, nu se știe nimic concret în legătură cu această propunere. Și chiar dacă unii miniștri au vorbit despre politica externă și despre războaiele din jurul nostru, am amintit faptul că Uniunea Europeană are puține idei și propuneri în acest domeniu mai ales în legătură cu, raportul, legătură cu relațiile cu Rusia. În concluzie, am constatat și de această dată faptul că uh, miniștrii de la Consiliul pentru Afaceri Generale se complac într-o situație mediocră în evaluarea funcționării Tratatului de la Lisabona și majoritatea Ministrilor doresc să se continue sub tratatul de la Lisabona și nu vor doresc modificări. Unii vorbesc despre modificări, dar pe termen lung. În legătură cu Ucraina, de exemplu, s-a lăudat rapiditatea cu care Uniunea a adoptat sancțiuni împotriva Moscovei. După părerea mea, nu trebuie lăudată această acțiunea Uniunii Europene. Sancțiunile nu trebuie să înlocuiască o politică reală în relația cu Rusia și Ucraina, așa cum este Task Force-ul pentru Marea Mediterană și pozițiile statelor membre nu sunt o politică reală în relația cu Rusia, cu țările arabe, cu uh, Gaza, uh, Siria sau Irak. Vă mulțumesc pentru atenție Madame Spinelli, I would like... Mulțumesc foarte mult. Există comentarii sau întrebări? Vreau să vă spun un lucru. Este clar că Consiliul de Afaceri Generale încearcă să revină la poziția din intermediul instituțiilor Consiliului și și se întemeiază acest grup al prietenilor președinției care are ca scop identificarea până la finele anului potențialul de schimbare care rezide în continuare în tratat. Și nu, bine, nu știu care va fi situația pentru comisie, dar nu dorește ca Parlamentul să fie implicat, însă putem uh, cere președinției să ne informeze la un moment dat care sunt rezultatele acestui grup, uh, în contextul uh, exploatării potențialului tratatului și cred că putem stabili o anumită legătură cu președinția italiană pe marginea acestor chestiuni referitoare la perspectiva reformelor pe care le discută Consiliul GAERC. Este important să vedem și modul în care relațiile între uh, Consiliul de Afaceri Generale care încearcă să să demareze lucrurile și, uh, și noul secretariat al Consiliului European vor uh, evolua pe viitor. Pentru noi această reuniune a Consiliului a fost importantă și trebuie să vedem cum vor evolua lucrurile mai departe. Mai departe aș dori să dau cuvântul lui Paul Rangel, care dorește să spună câteva cuvinte. Mulțumesc! Da, e vorba despre un lucru care, la urmă, nu este decât o observație, fiindcă este vorba despre o chestiune ce ține de um, organizația, organizarea personalului. Dar uh, nu cred că Nu cred că proiectul de calendar uh, este bun, după părerea mea. Voiam să spun acest lucru. În primul rând, sistemul nostru de o după amiază și o dimineață în ceea ce privește reuniunile este mai bun decât o zi întreagă de reuniuni. E mai bine să ai între două reuniuni o noapte, fiindcă somnul este sfetnic bun, dar mă rog. Un uh, lucru mai important este faptul că ar trebui să avem niște date fixate, fiindcă, niște zile fixate, fiindcă dacă fluctuăm între zile de marți, de joi și așa mai departe, lucrurile nu numai că sunt neclare pentru programare, dar nici pentru cetățeni, pentru opinia publică nu vor fi clare lucrurile. Trebuie să avem, deci, date fixate clar pentru reuniunile noastre. Bineînțeles că putem avea reuniuni excepționale, dar, cum spuneam, ar fi foarte bine să fie luna sau marțea sau miercurea și joia sau, sau martea și miercurea sau mai miercurea, să avem o, o zi fixată pe săptămână. În momentul în care lucrurile se schimbă de la o săptămână la alta, uh, se creează confuzie. Iar uh, imaginea pe care o prezentăm este una vagă, fiindcă încercăm uh, să ne aranjăm după cum ne convine mai bine și în loc să avem o dată fixată. Avem săptămâni de comisii, săptămâni de grup tot timpul aceleași zile stabilite. Avem uh, reuniunile președinției, uh, iată, date fixate, iar acest, uh, zile fixate, iar acest lucru ne face ne permite să ne prevedem mai bine lucrările și să stabilim mai bine ordinea de zi. Nu, spunem, nu spun neapărat că trebuie să schimbăm acest lucru, dar că este o chestiune de ordin practic. E un sistem care a funcționat bine Uh, și n-ar fi, bine să, n-ar fi bine să creăm această confuzie. Într-o lună, ziua de marți, într-o lună, miercuri ne întâlnim. Nu e, nu e bine și voiam să spun acest lucru. Bine, eu nu, nu, nu mă privește pe mine acest lucru, fiindcă este vorba despre o chestiune de organizare care ține de președinte, de coordonatori, ei sunt cei care au cuvânt de spus, dar ca membru al comisiei, cred că ar trebui cel puțin să să-mi spun părerea cu privire la această chestiune de organizare până la urmă. Mulțumesc, domnul Șeffer. Uh, yes, follow. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă alătur uh, aici celor spuse de domnul Rangel și în aceeași uh, în același sens, îmi dau seama că serviciile secretariatului au încercat să găsească cea mai bună zi pentru întâlnirile noastre, dar dacă ne întâlnim joi după masă, vă spun că nu va participa prea multă lume. Iar acest lucru nu este, nu este bine pentru reputația noastră și mă întreb dacă nu cumva am putea să să schimbăm uh, ziua de reuniune, fiindcă în mod ideal ar trebui să, să ne întâlnim în uh, dimineața de dinainte sau în după de dinainte. Până la urmă, cred că joi după masa nu este o idee bună, fiindcă prezența va fi foarte fiată. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Am avut deja această discuție în luna iulie. Iar secretariatul a făcut tot ce este în putință pentru, pentru a ne răspunde, dar uh, numai, uh, numai joi după masă era ziua pe care o puteam primi. Am fi putut primi vinerea, dar să, nu, să ne amintim că noi am, noi am uh, finalizat alcătuirea în iunie, prea târziu și deja toată lumea era, toți colegii erau membri în alte comisii și secretariatul a încercat din răsputeri să, să coordoneze lucrurile alături de administrație, fiindcă nu numai secretariatul hotărăște când ne putem reuni, e vorba de o discuție cu administrație și noi nu putem decât să respingem sau să contestăm o decizie luată de sau o decizie luată de secretariat uh, în continuare, cum spuneam, uh, sunt multe lucruri care ne deranjează, care nu ne plac și am, i-am spus lui Joseph că vrem să, să ne batem în continuare, dar uh, șansele de câștig nu sunt foarte mari, fiindcă trebuie să se țină cont de multe lucruri, nu numai uh, de faptul că dumneavoastră sunteți membri și în alte comisii, ci și de perioadele, intervalele orare alocate pe care le avem la dispoziție, care nu au fost deja uh, luate de alte comisii, deci acum ne batem și cu alte comisii pe uh, sălile libere și pe intervalele orare. Dacă se poate face ceva la nivelul președinției, scuzați, la nivelul la nivelul președinției sau la, la nivelul șefilor de delegație pentru, a, pentru ca comisia noastră să se bucure de tratament preferențial ar fi excelent, dar cred că nu putem face mare lucru. Deci, cum spuneam, uh, am dorit și noi să avem uh, zile fixate, nici luni după masa nu este ușor pentru mulți dintre dumneavoastră. Am încercat uh, luni după masă și joi dimineață, dar uh, și majoritatea reuniunilor au loc atunci. Dar și așa este greu. Este, trebuie să rămâneți joi la Parlament, trebuie să rămâneți aici și știți foarte bine cum e cu zilele de joi, dar nu putem face mai mult. Vom încerca, dar voi încerca, dar nu vă promit nimic. Mulțumesc pentru observațiile dumneavoastră. Sunt de acord cu dumneavoastră, vă împărtășesc părerea, nu știu dacă vă ajută foarte mult acest lucru, dar așa este. Mai aveți ceva de spus? Dacă credeți că ne puteți ajuta pe canale politice să rezolvăm uh, această problemă, să avem zile de reuniuni mai uh, bune, haideți să facem ceva, însă, v-am spus, nu prea avem multe șanse de câștig de cauză. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, am să declar ședința încheiată. Mulțumesc, doamnă Spinelli, pentru acest raport. Ne, ne revedem în octombrie și cu coordonatorii ne vom întâlni la Strasburg și data vă voi propune mai târziu.